de pe ordinea de zi este vorba despre uh, taxa de succesiune conform uh, regulamentului și dau cuvântul domnului comisar Borg. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia este mulțumită de faptul că acest regulament privind uh, succesiunea a fost uh, adoptat anul trecut și face parte acum din reglementările din Uniunea Europeană. Pentru că uh, au existat mari complicații birocratice și costuri foarte mari datorită unei legislații foarte diferite de la un stat la altul în ce privește taxa pentru succesiune. Deci acest nou cadru înseamnă un progres semnificativ, simplifică toate procesele legate de uh, succesiune și acest uh, regulament este doar unul din numeroasele exemple legate de modul în care Uniunea Europeană încearcă să rezolve problemele uh, cotidiene ale cetățenilor. Este o legislație care face acum o punte între sisteme juridice foarte diferite. Sigur, poate crea ca atare uh, anumite probleme în uh, perioada de început a implementării. Comisia, deja de câțiva ani, a sponsorizat proiecte care să-i ajute pe cetățeni să se descurce în aceste probleme de succesiune. Deci este unul din exemplele bune pe care putem să le dăm. Este vorba despre o interconectare a legislației, inclusiv în ce privește um, succesiunea bazată pe testamente și um, dreptul uh, moștenitorului uh, de a um, intra în uh, posesiunea masei succesorale. Deci, uh, este un proiect important care este ușor de înțeles pentru cetățeni și există și un site care se numește Succesiunea în Europa, care oferă lămuriri cetățenilor. Sperăm ca acest regulament să poată fi aplicat. Uh, anul trecut am pus la dispoziție un miliard de euro uh, pentru ca la nivelul întregii Uniuni Europene să fie promovate aceste pregătiri. Au fost organizate 14 workshop-uri de pregătire profesională a notarilor și um, noi, inclusiv în ce privește certificatul european de moștenitor și implementarea acestui regulament până la finele anului 2013, vom organiza o pregătire de specialitate. Noi uh, pregătim publicarea informațiilor legate de uh, legislația națională în acest domeniu vom examina și necesitatea de a uh, elabora instrumentarul legal necesar în materie de succesiune, să garantăm interoperabilitatea între, uh, în această materie între uh, prevederile legale din statele membre. Deci noi analizăm uh, situația, există diferențe foarte mari transfrontaliere și Știm că au existat până la urmă chiar o dublare a taxelor, dar chiar o triplare între diversele uh, state membre. Și uh, asta pentru că uh, există prevederi foarte diferite în anumite state membre în ce privește tipul de impozitare. Președintele îl întrerupe pe vorbitorul gândul să vorbească ceva mai lent. Valoarea totală a uh, masei succesorale uh, transfrontaliere uh, trebuie plătită pentru că există state membre care cer impozite câteodată mai mari atunci când moștenirea este din străinătate decât uh, dacă este vorba despre o masă succesorală din uh, respectivul stat. Și uh, există probleme foarte mari, inclusiv pentru micii întreprinzători în această situație. Taxa de succesiune poate să creeze obstacole care să uh, îi împiedice pe europeni să um, recurgă la uh, drepturile lor atunci când este vorba despre um, moșteniri în state diferite. Deci, um, de asemenea, uh, poate avea efecte descurajante uh, pentru investitori datorită temerii uh, de uh, a te confrunta la un moment dat cu impozite succesorale foarte mari. Deci uh, trebuie să, atunci investitorii găsesc alternative, cum sunt lichidările sau retragerea din investițiile în altă țară. Asta pentru că nu văd uh, rostul sau profitul atunci când este vorba la un moment dat să plătească impozite atât de mari pentru succesiuni. De aceea, în decembrie 2011, Comisia a elaborat o recomandare în legătură cu modul în care statele membre pot să evite dubla taxare a succesiunilor. De asemenea, s-au elaborat niște linii directoare pentru statele membre, astfel încât Uh, reglementările de impozitare a succesiunii uh, transfrontaliere să uh, nu fie discriminatorie. Obiectivul este foarte simplu. Trebuie să se acționeze astfel încât obstacolele de acest tip legate de impozitele succesorale și de dubla impozitare în Uniunea Europeană să fie evitate. Obiectivul era ca nivelul uh, impozitului pentru indiferent ce tip de succesiune să nu fie mai ridicat decât nivelul impozitului dacă un singur stat membru ar avea drepturi jurisdicționale legate de respectiva masă succesorală. Deci, Dorința este să îmbunătățim cooperarea între autoritățile fiscale pentru a acorda sprijin contribuabililor și pentru a evita dubla impozitare. Comisia va raporta în legătură cu starea de fapt legată de uh, prevederile din statele membre de facilitare a acestor probleme de impozitare a succesiunii. Iar dacă raportul uh, va arăta că în continuare există probleme în ce privește succesiunile transfrontaliere, Comisia uh, va continua să acționeze pentru a elabora o legislație adecvată care să elimine acele obstacole. Comisia se va baza și pe dezbaterea de astăzi pentru a invita toate statele membre să transpună în practică recomandările Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, vă mulțumesc. Primul vorbitor din partea Parlamentului este domnul Țiefca. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu, rozporządzenie reguluje... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Vorbim aici despre regulamentul privind succesiunea un, o mare reușită a Parlamentului European. Tema a fost foarte complicată, foarte complexă, eforturile au fost susținute și nevoia de a rezolva aceste aspecte era mare. Nu mai trebuie să repet în cadrul Parlamentului European importanța acestor soluții uh, Uh, pentru cetățenii europeni. E vorba despre cetățenii europeni care oricum se află într-o situație dificilă pentru că și-au pierdut uh, o persoană drag, dragă. Dar cetățenii se află într-o situație cu atât mai complicată cu cât uh, acestei drame personale îi se adaugă și drama administrativă. Cetățenilor li se oferă posibilitatea de a alege forul pe care vor, în care vor ca problematica lor să fie rezolvată și, de asemenea, asemenea, li se uh, pune la dispoziție uh, posibilitatea de a uh, înțelege care sunt uh, diferitele conflicte între legi. Însă, pentru ca cetățenii să se poată bucura de toate aceste uh, efecte pozitive ale regulamentului despre care vorbim, cetățenii trebuie să cunoască prevederile regulamentului și problematica în sine este atât de complicată încât nici măcar, să fim sinceri, nici măcar avocații, specialiștii nu știu neapărat ce și când se aplică. Trebuie să găsim neapărat uh, o posibilitate de a duce la cunoștința cetățenilor într-o manieră simplă aceste prevederi. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că dubla impozitare este eliminată. Dubla impozitare este una dintre marile probleme cu care se confruntă cetățenii europeni. Mă bucur că, iată, Comisia Europeană este conștientă de importanța acestei problematici a dublei impozitări și își dorește eliminarea ei. Dacă într-adevăr, regulile se doresc a fi uh, simplificate, atunci cetățenii europeni trebuie să știe clar care sunt regulile care pot fi uh, aplicate și care sunt consecințele acestora. Vă mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Berlinguer. Signor uh, Domnule președinte, domnule comisar, după părerea mea, regulamentul privind succesiunile este unul dintre cele mai, una dintre cele mai importante realizări ale acestei, uh, acestui Parlament. Subiectul poate să fie unul îndepărtat uh, de cetățeni, dar nu, are impact asupra uh, cetățenilor, asupra majorității cetățenilor europeni. Există 450 de mii de cazuri în fiecare an în care familiile se regăsesc în fața unui caz de succesiune internațională. 120 de miliarde de euro uh, este valoarea transferată în acest caz. E vorba de niște cifre importante. Există țări care au Uh, regiuni transfrontaliere sau cetățeni care trăiesc în regiuni de frontieră și pentru aceștia lucrurile sunt foarte relevante. Am definit legea aplicabilă în cazul acestor succesiuni. De ce este importantă discuția pe care am solicitat-o noi și la care, iată, începem să primim răspuns din partea comisarului? Dacă nu se abordează problema dublei impozitări, această problemă fiscală, s-ar putea ca legea să aibă mult de suferit din punct de vedere al eficienței. Am discutat despre programul de la Stockholm înainte. Am vorbit despre acest proces de creare a unui spațiu european, dar acest spațiu european trebuie să avanseze pas cu pas, uh, verificând care sunt blocajele, neajunsurile și care trebuie să fie acțiunile succesive pentru a le rezolva. Prin urmare, Aș vrea foarte ferm să recomand încă o dată ca dubla impozitare să fie eliminată, ca recomandările din 2011 să producă efecte clare, concrete și ca această lege să rege să devină cu adevărat realitate și să ajute cetățenii în viața lor de zi cu zi. Și dați-mi voie să închei cu o observație personală. Cecilia Wikstrom, Tadeusz Viesca și Evelyn Rege, care sunt colegii mei de la Comisia Iuri. Vedeți, domnule președinte, nouă nu ne place publicitatea și nu ne place să se vorbească de noi în uh, ziare. Ca juriști lucrăm mai mult uh, în umbră. Lucru ciudat pentru un parlamentar european și totuși am făcut acest lucru cu mare pasiune și pasiunea aceasta, iată, astăzi a a dus la ceva concret și pozitiv. Mulțumesc! E? Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Doamna Cecilia Wikström este următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul acestui mandat, în această legislatură, am fost uh, mai mulți care am uh, colaborat pentru ca un regulament privind impozitarea succesiunii să poată fi elaborat. Sunt uh, convinsă că vom uh, veni astfel în uh, ajutorul contribuabililor. Este vorba despre problema când există moșteniri din mai multe țări, care să fie țara care să aibă jurisdicție și unde urmează să se impoziteze succesiunea. Toate problemele legate de impozitare, de fapt, țin de competențele statelor membre și este normal ca ele să-și elaboreze um, un sistem și uh, pentru impozitare, dar nu e normală dubla impozitare pentru uh, cetățean atunci când mai multe state membre sunt implicate. Atunci se poate recurge la un sistem mult mai simplu, mai clar, uh, Eh, eh, regulile trebuie să fie ușor de înțeles și să nu trebuiască să plătești dublu pentru o moștenire. Domnule comisar, v-aș întreba ce eh, pași intenționați să mai întreprindeți pentru a, a ajuta statele membre să găsească soluțiile necesare, astfel încât cetățenii implicați să beneficieze de claritate. Mulțumesc, domnul Bodu. Thank you. Vă mulțumesc. În ultimii ani, mobilitatea persoanelor uh, din cadrul Uniunii Europene a generat mari probleme precum uh, uh, problemele succesorale, care cu siguranță se vor accelera în următorii ani. Cetățenii dețin adeseori proprietăți în diferite state membre și tocmai de aceea, iată, apar problemele legate de succesiune. Eu, sunt consider, eu consider că cooperarea europeană în materie de succesiune va duce la siguranță juridică pentru toți cetățenii europeni. Deși regulamentul nu se ocupă de taxare, de impozitare, consider că dacă există o singură lege care se aplică uh, fiecarei proprietăți în parte, cu siguranță planificarea uh, fiscală este posibilă recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2011 în ceea ce privește eliminarea dublei taxări a moștenirilor este un bun pas în această uh, direcție și aștept raportul din 2014 pentru a vedea care este decizia finală a Comisiei în acest domeniu. E important ca și moștenirile să fie scutite de dubla impozitare. Mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, prin uh, acest regulament noi am reușit să elaborăm o uh, legislație europeană care poate să afecteze pozitiv viața multor cetățene și cetățeni din Europa. 9 milioane de cetățeni europeni sunt potențial afectați cei care nu trăiesc în uh, țara în care s-au născut și uh, ei acum pot să își aleagă legea aplicabilă din țara natală sau din țara în care trăiesc. Modul în care se operează cu acest impozit pe succesiune um, se bazează pe soft law, deci, întrebarea mea este, Comisia a încercat să găsească soluții în colaborare cu statele membre pentru ca eventualele lacune legislative să fie învinse? Nu cumva Comisia se teme uh, că uh, s-ar putea la un moment dat ca intenționat uh, moștenitorii să găsească uh, o soluție de a apela la uh, jurisdicția din acele state care nu impozitează succesiunea, pentru că eu cred că și asemenea căi de evaziune uh, trebuie uh, evitate. Mulțumesc, doamna Băsescu. Vă mulțumesc,

nimic nu e mai sigur ca moartea și taxele. Și iată că ne ocupăm de succesiuni uh, care acoperă ambele chestiuni, și moartea și taxele. Aș vrea să răspund la întrebarea pusă de doamnă Wikstrom și anume care state vor impozita proprietate în cazul unei succesiuni. Recomandarea nu se ocupă, nu oferă un răspuns la această întrebare. Cu excepția indicației că suma globală a succesiunii nu trebuie să depășească dacă ă, care ar fi fost suma în cazul în care doar un stat membru ar fi fost responsabil de colectarea impozitului. Deci impozitul nu trebuie să fie mai mare când există două state decât dacă era un singur stat. Recomandarea spune că obiectivul este să ne asigurăm că nivelul global de taxare, de impozitare pentru o moștenire, pentru o succesiune, nu este mai mare decât nivelul care s-ar aplica atunci când ar fi implicat doar un singur stat membru, când competența ar reveni doar unui stat membru. Mai clar vorbind, asta înseamnă că dacă suma totală a impozitului, a taxei, nu depășește nivelul taxei în cazul în care numai un singur stat ar fi fost responsabil de colectare, atunci suma poate să fie colectată de trei state membre, de exemplu. Deci Comisia nu a, a făcut nicio observație cu privire la numărul de state membre care au dreptul să colecteze taxa, dar suma totală a impozitului respectiv nu trebuie să depășească a, nivelul impozitului dacă ar fi fost implicat un singur stat membru. Vreau să le mulțumesc membrilor Parlamentului pentru intervenții, pentru că uh, atunci când reunești cele două lucruri pe care le-am menționat, taxele și moartea, iată că vedem cu toții că apar mari probleme. Și nimeni nu-și dorește să meargă la o mormântare și la fisc în aceea zi. Uh, Uh, povara acestor impozite poate să fie foarte mare, să ducă la discriminare și la dubla impozitare. Prin urmare, noi vrem ca uh, sistemul să fie coerent și să ofere avantaje tangibile pentru sute de mii de cetățeni europeni. Prin urmare, în prezent, planul este să vedem cum a fost implementată recomandarea în diferitele state membre și comis, că Sara Reding m-a autorizat să spun că dacă în urma acestor evaluări rezultă că recomandările nu sunt implementate, atunci putem trece într-o a doua fază și să venim cu propuneri legislative, lucru care din nou poate să ajute sute de mii de cetățeni europeni. Asta și vrem să obținem și sper că autoritățile din statele membre vor folosi acest an european al cetățeniei și vor face pași pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor care trec prin momente triste, fiindcă așa stau lucrurile când e vorba de o succesiune. Vă mulțumim, domnule comisar. Acestea fiind spuse, dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi a fost încheiată și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Este vorba despre declarația Comisiei în ceea ce privește revizuirea, blocarea revizuirii regulamentului numărul 1049 uh, din 2001.